Okay, friends and guests. Dragi prieteni, dragi oaspeți, haideți să începem ședința noastră cu o mică întârziere. Sper că ni se vor alătura și eurodeputații când vor avea vreme, apoi vor pleca, se vor întoarce din nou, pentru că această întrunire este una importantă. Este foarte important pentru noi să ascultăm ce au de zis tinerii. Și nu doar tinerii din propriile noastre familii, ci tineri din uh, întreaga Europa. Să auzim ce gândesc ei despre eu, viitorul Europei, despre viitorul nostru al tuturor. Și Uh, cum cred ei că se poate ajunge să obții în viață exact ceea ce ți-ai dorit, profesional și uh, personal. cel de-al treilea forum al tineretului a avut loc la Strasbourg la începutul lunii iunie anul acesta. Iar întâlnirea aceasta este o întâlnire de follow-up a celei de-a treia ediții. 9.000 de tineri au discutat între ei pe marginea evenimentului de la Strasburg, au discutat despre idei, idealuri, propuneri pentru Europa de mâine. Și exact asta facem și noi aici, în Parlamentul European. Ce va urma, cum se va dezvolta Europa, ce știm deja și ce plănuim pentru ziua de mâine. Această audiere pe tema tineretului a fost organizată pentru a organiza un follow-up uh, temeinic al uh, evenimentului AI, am uh, invitat uh, trei tineri din partea AI pentru a ne prezenta ideile lor în fața comisiei noastre. E vorba despre competențe pentru mm, locurile de, de muncă ale viitorului și deci ocupare. E vorba despre o verificare a ideilor, dacă vreți. Cei trei tineri ne vor împărtăși ideile lor, iar noi, în calitate de eurodeputați, suntem cei care, vom duce mai de, care vor duce mai departe aceste idei, care se vor asigura că acestea sunt dezvoltate, sunt discutate. și că pot fi transformate în realitate. Uh, Artur Corața din Austria ne va prezenta ideile sale în ceea ce privește forța de, carta forței de muncă intergeneraționale prin intermediul Erasmus Plus. Guillaumet Dejean din Franța ne va prezenta idei în privința unei uh, platforme pentru refugiați calificați care să și despre incubatorul pentru afaceri în rândul refugiaților și apoi Cristian Mölby din uh, Danemarca ne va vorbi despre educație și ucenicie pe parcursul uh, școlar. Nu e vorba despre vise sau fantezii, nu, este vorba de idei concrete, de o viziune asupra viitorului. și este, sunt tot atâtea subiecte care fac întru totul obiectul activității la comisia noastră. Aveți trei sau patru minute la dispoziție și apoi va fi rândul eurodeputaților să reacționeze, să adreseze întrebări oaspeților noștri și apoi va urma o discuție. Întâi de toate îi voi da cuvântul lui Arthur pe care îl rog să vorbească la obiect și nu prea mult timp. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Mm, prima idee pe care o voi prezenta este cea a angajabilității și a neconcordanței competențelor. Noi încercăm să încurajăm organizațiile să creeze un uh, mediu de muncă care să ducă la transferul de competențe. Astfel s-ar asigura uh, învățarea pe tot parcursul vieții, care este principiul de bază al pilonului social european. Eu am 20 de ani și mi se pare normal mm, ca în următorii ani să tot schimb locurile de muncă și să mă întorc din când în când la casa părintească este una dintre realitățile mm, tinerilor în câmpul muncii în viața actuală. Iar contactele intergeneraționale contează foarte mult pentru a le permite atât tinerilor cât și vârstnicilor să-și dezvolte competențele. Aceste relații pot să permită transferul informal de competențe, uh, Um, deci, pe de-o parte, tinerii ar putea dobândi astfel competențe cheie, iar cei mai vârstnici să-și acopere lacunele în domeniul digital. Dar pentru asta trebuie întărite um, legăturile sociale. Carta forței de muncă intergeneraționale ar fi un cod de practici voluntar care ar defini standarde la nivel european. Acesta ar consolida cultura învățământului, învă, învățării în organizații și ar sprijini transferul de competențe intergenerațional la locul de muncă. Ar fi nevoie de un echilibru generațional în um, forța de muncă a firmelor, uh, precum și programe de mentorat între tineri și cei uh, mai experimentați s-ar uh, putea face cereri la Agenția Națională Responsabilă pentru Erasmus Plus și apoi dacă se îndeplinesc toate cerințele s-ar putea obține o acreditare oficială uh, de așa zis loc de muncă intergenerațional. O astfel de acreditare ar arăta foarte clar care este calitatea locului de muncă pentru cei care își caută un loc de muncă, iar companiilor ar oferi un plus în ceea ce privește recrutarea și păstrarea personalului. Mai mult, un premiu anual european pentru cel mai bun loc de muncă intergenerațional ar putea sublinia cele mai bune practici <clears throat> și ar putea să le încurajeze și pe firmele care încă nu au depus astfel de cereri de acreditare. Deci ar fi vorba despre diferite competențe generaționale și ar duce la consolidarea legăturilor sociale. Așadar, fac apel la dumneavoastră pentru crearea unei carte a forței de muncă intergeneraționale. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, then I'll give the floor to Madame Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Moran Chartier, care este cel mai bun șerpaș posibil pentru această idee. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, înainte de toate trebuie să mai cizelăm această prezentare, prezentare care de altfel a fost extrem de interesantă pe marginea ideii de cartă al mâinii de lucru intergeneraționale. Deci să creăm o etichetă la nivelul întreprinderilor. Aș avea câteva întrebări pentru dumneavoastră. Înainte de toate, precum bine se știe, în, atunci când există o perioadă de ucenicie, Calitatea acestor tutori sau mentori este extrem de importantă. Mă întreb dacă v-ați gândit mai clar la uh, toată partea de certificare a calității acestor tutori sau mentori. Mi se pare un aspect foarte important. Și apoi, încă o întrebare. Ați vorbit despre calificări, despre competențe. Ați, uh, v-ați gândit că de fapt veți avea de schimbat mai multe locuri de muncă într-un ritm din ce în ce mai accelerat? Însă știți că se trece de la ideea de calificări, la ideea de competențe. Mă întrebam dacă v-ați gândit și la acest aspect, și anume acest, această schimbare a calificărilor de-a lungul timpului către competențe. Ideea este că un tânăr nu va rămâne toată viața în aceeași filieră profesională, ci va putea și să schimbe diferite filiere. Acestea ar fi primele întrebări la adresa dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. La prima dumneavoastră întrebare, calitatea mentorilor, precum am spus, va trebui să existe un proces de follow-up, de monitorizare, prin care să se asigure monitorizarea acestei uh, calități pe parcursul acreditării. Acum, cum să definește calitatea? E o întrebare foarte pertinentă de altfel și în ceea ce privește monitorizarea acesteia. Cred că ar putea exista și o validare, să spunem, subiectivă uh, prin trimiterea de chestionare a participa- la adresa participanților care își vor uh, marca gradul de satisfacție vis-a-vis -vis de mentori. Dar uh, Mm, țin să pun accentul pe uh, faptul că e vorba despre reciprocitate. Nu doar tinerii, ci și angajații vârstnici ar beneficia de pe urma acestei carte. Și cred că acest element este unul foarte important al reciprocității. Iar calitatea, deci, va trebui să fie verificată în ambele sensuri. Apoi există o serie de mm, măs mm, măsurători care se pot face. În ceea ce privește mobilitatea, cred că este o abordare cheie. Deci, tineri cu competențe cheie care vor putea mai ușor să se orienteze pe piața muncii. Uh, Agenția Uniunii Europene CDFOP uh, a publicat un uh, studiu în ceea ce privește necorelarea competențelor în rândul tinerilor și se definesc aceste competențe cheie și drept soft skills. Să știi cum se învață, um, adaptabilitatea, iată, tot atât de multe elemente importante. Cred că trebuie consolidate relațiile sociale cu lucrătorii mai experimentați. E vorba și despre un capital cultural, la urma urmei, care nu doar se poate moșteni, dar poate să fie și învățat. Sper că v-am răspuns la întrebare. Um, we'll come back to you. Uh, but... Mulțumesc, da, oricum ne vom reveni la dumneavoastră, vom reveni la dumneavoastră însă acum îi voi da cu, cuvântul lui Guillaumet Dejean. Oh, sorry, sorry, I forgot. Vai, scuzați-mă, vă rog, am uitat ceva foarte important. Câteodată la Parlament îl uităm. Nu există doar Parlamentul European pe lumea asta, mai există și Comisia Europeană, care aș vrea să-i dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate, vă mulțumesc pentru invitația adresată. Precum știți, Comisia Europeană mm, este foarte angajată în ceea ce privește sprijinirea tinerilor și valorificarea ideilor acestora pentru viitor. Recunosc că m-am bucurat nespus să ascult uh, uh, introducerea discursului lui Arthur când a vorbit despre pilonul social european. Mă bucur nespus de mult că tinerii europeni uh, știu ce este pilonul european și cum să se folosească de acesta. Eu cred că mm, ne înscriem pe traiectoria unui uh, viitor uh, prielnic. În ceea ce privește ideea cartei forței de muncă intergeneraționale, mi se pare una foarte bună, cu atât mai mult date fiind mizele demografice ale viitorului. și de altfel elementul demografic a stat și la baza politicilor imaginate de către Comisie. Bazele din 2001 ale Agendei Europene pentru Învățământul în rândul tinerilor se, acord, se acordă o atenție specială îmbătrânirii active, voluntariatului și a inițiativelor privind învățământul intergenerațional pentru a exploata cunoștințele și expertiza vârstnicilor. Iată o bază foarte bună pentru, potențială pentru această cartă. Inițiativa din 2011 a fost urmată de anul european pentru îmbătrânire activă și solidaritate intergenerațională care a subliniat și importanța și posibilitățile pe care le deschide fol folosirea competențelor vârstnicilor pentru angajabilitatea tinerilor. Învă, competențele intergeneraționale sunt extrem de importante pentru toate tranșele de vârstă. În ceea ce privește pilonul drepturilor sociale, sunt mai multe principii care își aduc contribuția, și ar putea aduce contribuția în mod direct la această idee. Învățarea pe tot parcursul vieței, dreptul la tratament egal, în ceea ce privește ocuparea și uh, învățământul, educarea, indiferent de vârstă. Și vă reamintesc de o discuție politică foarte importantă negocierile pe marginea directivei privind uh, echilibrul dintre viața profesională și viața privată. Este vorba și despre dreptul părinților de a-și lua concediul pentru a-și îngriji copiii, o distribuire mai uh, echitabilă a sarcinilor uh, atât în viața profesională cât și cea privată Cred că este și un program Grudvig, un instrument al comisiei uh, care permite tinerilor și vârstnicilor să facă schimb de expertiză. Și practic este vorba despre o acțiuni de mentorat din partea unor vârstnici cu înalte calificări uh, care pot forma tineri uh, în situație de abandon școlar. Îi, vrem să-i aducem la oaltă pe cei vârstnici și cei tineri? Într-adevăr, consolidarea legăturilor sociale este o idee foarte bună. Cred că ideea dumneavoastră este o idee foarte bună pentru discuțiile viitoare. Este vorba despre o abordare transsectorială și transgenerațională care să asigure continuitatea proiectului european. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit astăzi și că ne supuneți atenției niște idei atât de interesante pentru viitor. Mulțumesc! Doamna McIntyre, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că um, ideea noastră este foarte interesantă. Mi-a amintit de un exemplu practic. În uh, Regatul Unit, vârsta de pensionare crește. Deci avem o forță de muncă mai vârstnică în anumite domenii și poate că aceste persoane nu neapărat își doresc să continue să muncească. Uh, în circumscripția mea este o întreprindere uh, de inginerie care nu găsea uh, competențele necesare pe piață pentru recrutare și în același timp avea o forță de muncă mm, care îmbătrânea. Deci au creat un program de ucenicie. Uh, și practic tinerii învățau um, ca la școală, um, deci făceau cursuri uh, ca la școală și în același timp erau um, creau o pereche cu persoanele mai vârstnice din întreprinderile acestea care le ajutau um, și le transferau uh, expertiza. Asta i-a ajutat pe tineri să învețe foarte mult, dar i-a ajutat și pe cei mai vârstnici pentru că simțeau că aveau un, un scop, un sens, uh, nu numai așteptau să vină pensia, își dădeau seama că toată expertiza pe care au acumulat-o puteau să o transmită cuiva. Um, iar atmosfera, moralul lucrătorilor în compania respectivă s-a îmbunătățit considerabil. Cei vârstnici um, erau plini de entuziaști pentru că puteau să ajute pe um, cei tineri. Foarte interesant. Ideea mi s-a părut uh, foarte bună. Mulțumesc. Vă rog, domnule Marta. Cherche. Oui. Pardon. Bravo pour Felicitări pentru inițiativă, mi se pare o idee foarte bună. Primul obiectiv, uh, cred eu, la care veți uh, putea contribui este uh, să puneți capăt acelei propoziții fatidice pe care o tot ascultați. Tinerii, voi tinerii nu aveți experiență, deci arătați că aveți dorința să lucrați și că dacă vi se oferă oportunitatea, veți acumula și experiența împreună uh, cu cei mai vârstnici. Și uh, în același timp uh, și dumneavoastră puteți aduce o perspectivă nouă, de multe ori într-o meserie mm, le vezi numai pe ale tale și mm, nu ai tocmai această perspectivă externă. Există mai țări care au abordat această perspectivă. Spania, de exemplu, Uh, exista un fel de uh, mm, contracte de preluare, de predarea ștachetei. Întreprinderea când vedea că uh, personalul său devenea din ce în ce mai vârstnic, a angajat tineri și făcea parte din pachet ca vârstnicii să-i învețe pe cei tineri. De ce atât de important? Pentru că multe lucruri nu se învață la școală. Este nevoie de expertiza Um, de expertiza vârstnicilor. Mulți vârstnici pleacă la pensie și și iau cu ei expertiza, nu reușesc să o transmită. Și în viața mea profesională am văzut că anumite întreprinderi erau obligate să închidă pentru că uh, în momentul în care au plecat foarte mulți lucrători la pensie, nu aveau suficient personal pregătit uh, care să înlocuiască. Deci, uh, crearea, o, crearea unui, unei uh, rețele de mentorat la nivel european mi se pare o idee excelentă. Dar pentru asta este nevoie și de mijloace. Erasmus, Erasmus Plus, trebuie acordate mult mai multe fonduri. În orice caz, felicitări pentru această propunere. Arthur, would you like to say something Doriți să spuneți uh, ceva, Arthur, înainte să dau cuvântul următoarei vorbitoare? Întâi, doamna Dlabaiova. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt. Doar câteva lucruri pe care aș vrea să le spun lui Arthur. Ați spus în primul rând că avem nevoie de responsabilitate și de angajament uh, atât din partea sectorului public, cât și din partea celui privat. Cred că avem nevoie de un fel de uh, triunghi, sistemul educațional, angajatorii și uh, legiuitorii. Acestea, este, aceștia sunt factorii de care avem nevoie. În al doilea rând, vă mulțumesc pentru că ați menționat bunele practici. Exact uh, despre asta este vorba. Uneori uh, în statele membre există proiecte care funcționează foarte bine, dar nu folosim suficient de bine această învățare din bune practici. Mulțumesc pentru că ați menționat-o. În al treilea rând, mentoratul lipsește în uh, Europa. Statele Unite au exemple foarte bune de uh, mentorat. Ar trebui să promovăm acest model în statele membre. Și încă un element, am o întrebare aici. Știm cu toții că bunele competențe pentru viitor sunt competențe tehnice digitale combinate cu așa numitele soft skills. Putem să ne închipuim că o generație peste 55 de ani, să zicem, um, îi lipsesc uh, competențele digitale. Uh, generația voastră, care credeți că sunt uh, competențele care vă lipsesc și pe care ați vrea să le acumulați uh, cu ajutorul generației mai vârstnice. Acum uh, aveți cuvântul, Arthur. Mulțumesc. Am să încep cu prima, cu prima întrebare, cu ultima întrebare. Care sunt uh, competențele importante? Cred că dacă vorbim despre generația Z, cea mai tânără generație care intră acum pe forța de muncă, pe piața de muncă, mă scuzați, se vorbește mult despre uh, competențele soft, care sunt cruciale și că ele lipsesc adesea și cred că asta are legătură și cu dezbaterea privind mobilitatea socială și capitalul cultural. Este un mod de comportament, de autoreprezentare care este atât de important pe piața muncii tinerii de multe ori uh, sunt uh, nu sunt reuniți în grupuri uh, care se sprijină reciproc, ci sunt singuri. Deci asta este mm, obiectivul nostru, să consolidăm relațiile între cei care se pot ajuta reciproc. În Austria, un subiect important acum este uh, lipsa um, uh, ucenicilor. Uh, companiile caută um, ucenici, însă sunt mai mulți cei care caută un post decât posturi disponibile. În ianuarie 2018 diferența era cam de 1000 de posturi. Și cred că diferența sunt tocmai aceste competențe soft. Și aici revin la ceea ce spuneați noastră. E foarte important să existe o imagine generală uh, în ceea ce privește pe tineri când uh, intră pe piața muncii. Angajatorul se așteaptă la competențe, experiență și așa numitele soft skills. Însă, dacă angajatorul ar ști că tânărul angajat ar avea oportunitatea să învețe uh, sau să acumuleze o serie dintre aceste competențe la locul de muncă, cred că asta le-ar permite tinerilor să-și găsească mai repede un loc de muncă și ar uh, consolida această idee că locul de muncă este un loc în care tinerii în continuare învață și nu trebuie să intre pe un loc de muncă deja gata, formați uh, din toate punctele de vedere. Și cred că și aici intervine și această abordare bazată pe drepturi. Când uh, vorbim despre resurse financiare și uh, sustenabilitate financiară, a proiectelor. Cred că asta este o cale de a echilibra um, dimensiunea economică cu cererile societății. Thank you very much for your feedback. Vă mulțumesc foarte mult pentru reacții. Thank you. Now it's your turn, Guillemette Dejean. Um, the floor is yours. Guillemette Dejean, aveți cuvântul. And thank you for giving us this space to speak um, in the name of young people across Europe. So um, the ideas I'm about to... Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi în numele tinerilor din întreaga Europa. Ceea ce vă prezint uh, va uh, reprezintă uh, ceea ce am uh, învățat în timpul uh, evenimentului AI. De asemenea, mă voi uh, baza pe experiența mea în Chatterbox, o organizație care lucrează cu refugiați. Um, fac, facem apel la Uniunea Europeană să facă eforturi pentru a conecta refugiații cu calificări în domeniul educației pentru a integra pe refugiații calificați uh, pe piața muncii. Acest mecanism există deja, uh, există Science uh, for Refugees, un program lansat în 2015 care îi cuplează pe noi veniți cu instituții aferente. Este, un, este accesibil refugiaților prin portalul Euraccess. Această abordare ar trebui să fie extinsă în întregul sector educațional. Ar fi un portal în care toate instituțiile de educație UE, școli, universități, ar oferi acces la o gamă largă de informații și de servicii de sprijin pentru profesori refugiați sau educatori care doresc să-și găsească un loc de muncă și să-și continue cariera în învățământ în Europa. Uniunea Europeană ar trebui să-și extindă uh, abordarea prin parteneriate cu inițiative existente, de exemplu Re um, Refugees Welcome Map sau um, inițiativa pașaportului european de calificări pentru refugiați. O astfel de inițiativă ar umple o mare lacună pe piața de educație. Um, multe școli nu reușesc uh, să um, își umple posturile prin uh, pe căi uh, tradiționale. Noi la uh, Chatterbox uh, lucrăm cu refugiați uh, din întreaga lume și vedem că există um, o cerere. Clientul principal sunt universități care au o lipsă de uh, profesioniști în domeniul uh, limbilor. Cred că o astfel de inițiativă ar avea un impact uh, mai mult decât asupra refugiaților copiii um, acestor refugiați ar descoperi o altă cultură, ar avea mintea mai deschisă și nu... Și, mă scuzați, oamenii ar învăța mai multe despre refugiați și um, ar avea mai puține prejudecăți. Programul a fost de succes, a fost un proiect pilot în 2017, 2017 și reînnoit în acest an. Um, profesori refugiați au uh, dat cursuri de arabă, de exemplu. Uh, la, universit- la școli din Statele Unite și în Regatul Unit. Studenții au spus că impactul a fost foarte pozitiv, au învățat o nouă limbă și o nouă cultură. De partea um, uh, tutorilor um, s-a arătat că um, sălile de clasă sunt un spațiu sigur pentru integrarea refugiaților. În concluzie, cred că uh, integrarea prin crearea unui loc de muncă este esențială pentru includerea refugiaților. Să creăm un, un instrument astfel de uh, integrare prin ocupare. Refugiații ar fi cei care ajută și nu cei care ar fi ajutați. They are helping. They are not helped. Da, deci refugiații ajută și nu sunt, nu sunt ajutați reacții din partea deputaților? Dorește cineva să intervină? Domnul Martin. Inițiativa mi se pare excelentă pentru că în urmă cu 15 zile am fost într-o regiune franceză unde a venit uh, o profesoară să uh, mă întrebe ce face Europa pentru a primi, acești, a primi acești refugiați. Avem refugiați calificați. Există o problemă cu recunoașterea diplomelor și calificărilor este ceva ce trebuie mm, uh, avut în vedere, dar problema principală este învățarea limbii. Ca factor de integrare nu există altceva mai bun, dar și asta lipsește. Există mm, unele inițiative ale unor uh, ONG-uri de voluntari, dar ele practic umplu, umplu un gol uh, lăsat de politici sunt de acord cu ideea dumneavoastră. Cred că ne-ar ajuta să schimbăm prejudecățile, după cum spuneați, uh, față de aceste populații. Pentru că, cum ați spus, uh, acești oameni nu vin aici pentru a fura locuri de muncă uh, sau pentru a obține ajutoare sociale. Nu, vin pentru că n-au de ales și vor să se implice în viața societății. odată ce ești uh, avocat, medic, uh, tehnician, inginer, nu mai ești uh, numit refugiat, imigrant, profitor. Ești domnul doctor, domnul avocat și așa mai departe. Deci aceste lucruri sunt importante pentru ambele părți. De exemplu, în țara mea avem o lipsă de medici, uh, în special în cardiologie și nu există politici pentru a le permite acestor medici să învețe limba, să li se uh, recunoască calificările. Deci o excelentă idee. Mulțumesc, doamna Moraș-Artie. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, lui Ghimet Dejon pentru că ne-a prezentat organizația sa, Chatterbox, este foarte interesant. În comisia noastră de ocupare am făcut un raport privind integrarea profesională a refugiaților și uh, au existat uh, multe concluzii care au arătat că trebuie să punem piciorul pe accelerație. Există o problemă de limbă, de recunoașterea calificărilor și a diplomelor. Aceste două subiecte, dacă ar fi uh, rezolvate, ar ști toată lumea. Dar uh, nu sunt și trebuie tocmai să acționăm. În ceea ce privește limba, există două niveluri de învățare a limbii. Învățarea limbii uh, curente, asta face parte din integrarea socială, însă intervine și uh, învățarea limbajului de specialitate pentru integrarea profesională. Și sunt două tipuri uh, de uh, învățare, deci două obiective diferite. Iar obiectivul este același, integrarea. Dar uh, problemele intervenite sunt uh, diferite. Un al, un al treilea element în ceea ce privește limbile și când uh, mergem în uh, centrele de primire ale refugiaților, vedem asta foarte bine, este multitudinea de limbi um, și trebuie să putem reacționa la toate acestea. Nu există o limbă a tuturor refugiaților. Refugiații vin din locuri uh, diferite și trebuie să Uh, putem răspunde la multe practici uh, lingvistice. Uh, iar asta aduce cu sine o serie întreagă de complexități. Iar la asta se adaugă faptul că centrele de primire de refugiați nu sunt în orașe mari. Cunosc multe orașe mici sau medii în care solidaritatea uh, Uh, din partea populației a fost uh, foarte bună, poate integrarea e mai ușoară, însă e foarte greu să răspundă uh, din punct de vedere lingvistic. V-ați gândit um, la eventuale soluții pentru aceste probleme? Pentru că sunt probleme cu care ne confruntăm pe teren pentru integrarea profesională și socială a refugiaților. Ce îmi place mult în proie la proiectul dumneavoastră este că limba, dar și recunoașterea calificărilor trebuie să permită uh, facilitarea mixității sociale. Și din acest uh, punct de vedere, refugiații fac bine societății europene în care Uh, mixitatea socială uh, este în eroziune. Deci uh, este un beneficiu al primirii refugiaților care cred că ar trebui să fie mai des pus în evidență. Mulțumesc! Are you ready to try to answer all those questions? Doriți să încercați să răspundeți la toate aceste întrebări? Pot să răspund în limba franceză, da? Bun. Da, mulțumesc foarte mult pentru acest feedback și pentru răspunsul. E foarte interesant. În ceea ce privește recunoașterea diplomelor, e interesant. În iunie, când am propus această idee, am discutat cu o tânără care în Norvegia, dacă nu mă înșel, făcea parte dintr-o inițiativă, deci începută în Norvegia, dar și care oferea refugiaților care încă nu au documente și nu pot să dovedească uh, competențele lor, să poată să-și uh, echivaleze uh, aceste diplome și a apărut această inițiativă, pașaportul de uh, competențe, de calificări pentru refugiați. Deci, refugiații pot astfel să ceară acest pașaport, trec prin diferite teste, interviuri și ulterior uh, pot să obțină acel nivel de calificare și pot lucra în domeniul respectiv. Da, e o inițiativă care funcționează. Știu că e ceva nou Um, recent, Comisia Europeană a aprobat, dacă nu mă înșel, uh, primul an de funcționare sau al doilea an de funcționare, însă oricum nu știu care este gradul de succes al acestei inițiative, dar știu că funcționează. Și, într-adevăr, la nivel de cunoștințe lingvistice există probleme. Ideea, în fond, am, îmi vine greu să mă exprim în franceză, am să vă spun în engleză. Ideea de a examina diferitele competențe și experiențe ale refugiaților. De multe ori, experiența în străinătate poate fi un avantaj, un atu. Știu, spre exemplu, că în domeniul uh, cercetării științifice e un domeniu în care această experiență este una extrem de importantă. Faptul că vii dintr-o altă universitate cu altă experiență um, e o plusvaloare. Iar în ceea ce privește cunoștințele lingvistice, lingvistice ar putea să fie o încurajare în așa fel încât să învețe limba locală și în așa fel încât să fie în măsură să își găsească un loc de muncă și să se integreze social, dar cultura lor și limba lor maternă de asemenea este un avantaj, un punct foarte. Eu uh, fac acest lucru la nivel profesional, uh, încerc să predau uh, uh, limbi străine pentru adulți și există mai multe inițiative în Europa în acest sens. Am avut ocazia să merg, spre exemplu, în viața mea profesională cu în Germania uh, pentru a organiza anumite cursuri în mod foarte intens și um, Uh, evident, uh, era nevoie de resurse pentru a putea oferi acest tip de cursuri, dar e posibil și cred că primul lucru pe care l-am învățat, uh, tocmai asta a fost, că pentru a depăși aceste neajunsuri la nivel lingvistic, asta se poate face simplu. Dacă pleci de la ideea că și limba maternă și cultura de baștină a acestor refugiați poate fi un plus valoare. Thank you. Thank you. Mulțumesc! Și iată că acum o să dăm cuvântul domnului Christian Anderson din Danemarca. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru invitație. Aș dori să vă prezint o idee și anume să includem programe antreprenoriale obligatorii în învățământul gimnazial. Eu cred că programele antreprenoriale antreprenoriale ar putea să devină parte din curicula care este predată în statele membre și ar oferi tinerilor din Uniunea Europeană să câștigă, câștige cunoștințe uh, și să se pregătească să nu numai să se alăture unei întreprinderi în momentul în care își termină studiile, ci chiar și să lanseze ei înșiși o întreprindere. Programul ar trebui să fie organizat în trei etape. Idei bune, formare pentru a dezvolta anumite concepte și a transpune în fapt și, evident, uh, angajament în uh, susținere prin uh, rețea. Evident, ideile bune nu sunt o, ceva care există doar în mintea celor antreprenori foarte talentați. Toți studenții pot să dezvolte astfel de idei care să merite investiția dacă reușesc să facă acest lucru la școală și dacă sunt încurajați să fie creativi. Dar, evident, fără un sprijin potrivit la nivel educațional, aceste idei bune nu valorează mare lucru. Așa că al doilea, a doua etapă a programelor de antreprenoriat ar putea fi o educație în acest domeniu. Cum să definești ideile, cum să realizezi uh, în ce fel acestea pot fi finanțate și să uh, studiez fezabilitatea lor, punctele forte și punctele slabe. Iar uh, cele două prime etape pot fi realizate prin introducerea acestor proiecte și acestor idei în uh, și programele acestea ar putea să reprezinte o sursă de inspirație pentru diferite întreprinderi, spre exemplu întreprinderi de tip uh, social și ar putea să le testeze timp de o anumită perioadă. Și acest lucru s-ar putea face de-a lungul întregului an școlar, în așa fel încât studenții să-și mențină atenția concentrată pe acest tip de muncă antreprenorială. Și în a treia etapă, um, ideile lor ar putea să beneficieze de sprijin din partea instituției educaționale printr-o înfrățire cu diferite întreprinderi și uh, reprezentanți antreprenoriale la nivel local. Și asta să permită studenților să își pună în practică aceste idei. Uh, Uh, ceva ce ar fi benefic nu numai pentru studenți, ci și pentru întreprinderile locale. Dacă am include astfel de programe antreprenoriale în curicula de studiu, atunci am putea să reducem rata de șomajului în rândul tinerilor în Uniunea Europeană. Ideile pot fi uh, realizate și pot fi integrate în sistemul de învățământ gimnazial. Eu cred că, în principiu, ar trebui să avem un set uh, îndrumător, ghid îndrumător pentru statele membre uh, și nu neapărat niște lecții și niște uh, programe extrem de stricte. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai întâi doamna de la Baiova și apoi doamna McIntyre. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Cristian, și mulțumesc uh, pentru faptul că ați înțeles atât de bine acest lucru. Da, educația antreprenorială este, aș spune eu, așa, partea cea mai importantă din acele soft skills. Și e nostim, pentru că vorbim despre soft skills și nu știu de ce le numim soft, pentru că sunt atât de greu de obținut. Uh, mie mi se pare că e o nepotrivire în limba engleză. De multe ori există dezbateri în Parlament în ceea ce privește latura antreprenorială și formarea și evident nu e ca și cum cineva s-ar opune, însă uh, nu, noi știm foarte bine, nu toată lumea poate deveni un om de afaceri, o femeie de afaceri, dar uh, competențele antreprenoriale înseamnă și o stare de spirit, o atitudine care trebuie dezvoltată. Și mă gândesc la diferite elemente care trebuie să fie combinate, să, să fii uh, inovator, să fii creativ, să nu te înscrii într-un calapod și să fii gata să-ți asumi anumite riscuri. Asta trebuie să predăm noi noilor generații și cred eu că prin astfel de programe antreprenoriale Uh, care să poată fi organizate uh, în, uh, ar putea fi utile nu numai pentru studenți, pentru profesori, ci și pentru deputați. Noi întotdeauna suntem doritori să ascultăm ideile dumneavoastră și suntem gata să acceptăm idei noi care depășesc calapodul prestabilit. Așa că pot susține această idee și mi-a plăcut foarte mult când a spus că trebuie să existe o legătură și cu antreprenorii la nivel local, cu întreprinderile din regiune. Pentru că, da, e adevărat că e nevoie și de experiența reală a vieții de zi cu zi la nivel antreprenorial. Deci e foarte interesant. Și, evident, nu uitați că trebuie să-i formăm și pe profesori. Ca să poți să ai o educație antreprenorială bună, mai întâi ai nevoie de profesori buni, care nu numai să fie pedagogi, ci și să fie în măsură să pregătească acești tineri pentru a câștiga această stare de spirit antreprenorială. Deci tot sprijinul din partea mea. Mulțumesc foarte mult! Ascultăm câteva întrebări, da, înainte să răspund. Bun. Și atunci are cuvântul doamna McIntyre. Mulțumesc foarte mult pentru aceste idei și sprijin pe deplin cele spuse de Martina chiar înaintea mea. Eu cred că suntem foarte doritori în Comisia pentru Ocupare să discutăm despre tinerii antreprenori și aceste competențe antreprenoriale care sunt atât de necesare. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să-ți lansezi o întreprindere, ci o atitudine față de spiritul antreprenorial. Și există o întreagă schemă pentru tinere întreprinderi pe care o avem nu numai în Regatul Unit, dar dacă nu mă și în alte țări există așa ceva care permite uh, un fel de, uh, mă rog, permite unor tineri de 15-16 ani să uh, întemeieze o întreprindere, să înființeze o întreprindere. Da, poate să fie și o întreprindere care să facă profit, nu trebuie neapărat să fie de tip, o întreprindere de tip social și uh, în aceste scheme de antreprenoriat în Regatul Unit, se alege un consiliu de administrație, se alege un director financiar, un director de management și așa mai departe. Și pot să existe uh, diferite întreceri între diferite uh, școli uh, și licee, uh, se prezintă bilanțul financiar și se prezintă acest lucru antreprenorilor locali care vin și evaluează toate aceste idei. Și eu cred că e o schemă care funcționează foarte bine, așa că sunt pe deplin de acord cu cele spuse adineori de Martina. E clar că trebuie să formăm și profesorii, pentru că de multe ori profesorii Bun, merg și ei la rândul lor la școală, la universitate și apoi își continuă cariera ca și profesori. În exact același mediu. Și într-un fel sau altul, cred eu că și tineri și profesorii aceștia ar trebui să aibă experiența antreprenorială, să fi fost într-un mediu de afaceri, să știe cum se creează un buget, să știe cât să evalueze riscurile și dificultățile și să fie în măsură să evalueze ideile bune. Așa că dacă am putea consolida această meserie de profesor, de pedagog în spirit antreprenorial, mă gândesc că ar fi ceva benefic pentru toată lumea. Mulțumesc! Thank you. Uh, mulțumesc, domnul Decen. Da, mulțumesc, uh, doamna președinte. E foarte interesantă această prezentare. Da, clar, era vorba de niște sugestii uh, demne de interes din partea tinerilor. Tineri care în continuare sunt în căutarea unui viitor. Noi în Germania avem uh, foarte multă experiență în uh, acest spirit de colaborare a tinerilor cu întreprinderi uh, pentru a se forma. Și această colaborare a dat întotdeauna roade. Există persoane care au anumită, o anumită uh, un anumit talent, sunt atrași de o meserie, doresc să meargă în întreprinderea respectivă, să vadă cum anume se desfășoară munca în domeniu și asta le permite să obțină o pregătire profesională și mai bună, ceea ce e un lucru foarte bun, nu numai pentru acești tineri, ci și pentru întreprinderile respective, care astfel învață să se uh, Uh, familiarizeze cu acești tineri care sunt foarte motivați. Așa că ceea ce a spus și ceea ce ați propus e extrem de pertinent. Mulțumesc. Merci, Madame la Doamna Moran Chartier. Da, mulțumesc, doamna președinte. Ca și colegii mei, doamna uh, Ceabalova și doamna McIntyre, eu cred că proiectul acesta, ideea aceasta este excelentă, pentru că dacă ne uităm mai îndeaproape, se realizează o adevărată legătură între lumea aceasta academică a școlii și lumea întreprinderilor. Și o legătură care de multe ori există, dar există în mod segmentat, fragmentat. Uh, am vorbit adinar de ucenicie, dar ucenicia înseamnă numai stagii de ucenicie, nu înseamnă toți elevii, toți studenții. Deci spuneam segmentat sau fragmentat sau dacă nu, experiența care sosește prea târziu. Și asta e bine și frumos în proiectul dumneavoastră și anume că aceste cunoștințe antreprenoriale ar trebui să fie învățate la școală, cum înveți să scrii, să citești, să calculezi, în momentul în care uh, mergi la școală. Deci e ceva care trebuie să devină o, o lecție ca oricare alta, firească. Și încă un aspect foarte puternic în prezentarea dumneavoastră și anume că uh, Până la urmă, profesorii, pedagogii vor trebui și ei să cunoască întreprinderile. Nu e vorba doar de un stagiu de formare, uh, așa, o dată din când în când, ci să existe o adevărată integrare a acestui, acestei stări de spirit. Ce înseamnă să fii antreprenor? ce înseamnă un proiect, ce înseamnă să prospectezi piața, ce înseamnă să construiești un buget, ce înseamnă să-ți asumi un anume risc, cum faci față uh, acestui risc, cum gestionezi anumite echipe. Și e clar că acestea sunt uh, competențe care sunt transferabile, sunt importante și iată că astfel uh, Uh, ajungem la ceea ce spunea din aur Artur și anume că cele două proiecte oarecum se completează unele pe altele. Pentru că ceea ce propuneți dumneavoastră referitor la cunoașterea întreprinderii și care, dacă nu am avea formare, atunci n-am avea diploma. Până la urmă, diploma este o recunoaștere finală a unei formări care a putut fi realizată, a unor competențe dobândite. Așa că ceea ce propuneți dumneavoastră este ca să putem beneficia de competențe transferabile, care să ne permită să încurajăm mobilitatea profesională în diferite domenii și sectoare, pe posturi diferite și, de asemenea, e cea mai bună capacitate de rezistență față de uh, spectrul șomajului. Aceste trei proiecte sunt extraordinare, însă mi-am place îndeosebi ideea aceasta și anume că avem două proiecte care vizează un public, aș spune eu, majoritar. Îmi place și cel de-al treilea proiect, dar e un pic mai restrâns. Deci, aceste două proiecte au o legătură extrem de puternică și mă gândesc că la un moment dat am putea să ne gândim și la o schemă asemănătoare pentru refugiații calificați. Dar e adevărat, sunt proiecte care se completează, se consolidează, pentru că ne oferă un sistem de formare nou, care deocamdată e mult prea fragmentat, fărâmițat și mm, momentul în care ajungi într-o întreprindere e deja un pic târziu ca să descoperi ce înseamnă să lucrezi într-o întreprindere. De multe ori se spune tinerilor, nu aveți uh, experiență și mm, a, tocmai de aceea am vrut să avem la nivel european o inițiativă pentru a, uh, a, uh, a reduce șomajul în rândul tinerilor. Și iată că acum avem niște răspunsuri care merg chiar chiar la rădăcina răului, merg chiar la în miezul problemei. Așa că vă mulțumesc foarte mult și vreau să vă felicit și vă și încurajez. Thank you, Monsieur Mulțumesc. Și acum domnul Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse, să învățăm pe tine ce înseamnă o întreprindere, ce înseamnă să lucreze într-o întreprindere și poate chiar să și convingem să-și lanseze o întreprindere. Foarte bine și frumos, bravo! Dar nu trebuie să fie ceva rezervat tinerilor. Eu mă gândesc că ar trebui să ne gândim, să vizăm toate straturile societății, pentru că, bun, noi votăm anumite uh, uh, legi, dar unii nu știu nimic despre întreprindere. Uitați-vă la Comisia Europeană, vrea să uh, schimbe cu totul societatea gata, dar Comisia pentru Industrie, Cercetare e un comisar, pentru um, învățământ un alt comisar, pentru concurență un alt comisar, pentru comerț un alt comisar. Patru comisari pentru patru subiecte care sunt transversale și care uh, uh, țin foarte mult de uh, întreprinderi și de această lume a întreprinderilor. Așa că noi ceea ce încercăm să votăm aici este să avem o viziune, aș spune eu, holistică, cuprinzătoare. Tinerii să știe ce înseamnă o întreprindere, pentru că societatea nu e segmentată astfel. În societate trebuie să știi ce înseamnă să mergi la școală, ce înseamnă să mergi la, să lucrezi într-o întreprindere, să știi cum anume uh, se derulează lucrurile și cine știe, poate că pe viitor vom avea un comisar unic pe aceste patru subiecte majore transversale care afectează prioritar uh, mediul de afaceri uh, și întreprinderile. Ideea e foarte bună. Eu la origine vin din acest mediu al afacerilor. Am avut avut ocazia să lucrez cu mulți tineri care descopereau lumea aceasta nouă și uh, e clar că sunt proiecte care se adresează ansamblului societății, nu numai tinerilor. Mulțumesc! Yeah, thank you. Thank you for your replies. Thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și pentru faptul că apreciați aceste idei. În ceea ce privește formarea pedagogilor și a profesorilor, eu cred că da, e un aspect important și o soluție ar fi să nu numai să îi uh, încurajăm pe tineri să participe la stagii de ucenicie în întreprindere, ci și, dar și Uh, prin cooptarea întreprinderilor locale și regionale în sistemul de învățământ, în așa fel încât să aibă o sursă de formare directă. Și sunt de acord cu cele spuse de Martin. E foarte important să fim foarte atenți la aceste uh, elemente și mi-a plăcut foarte mult legătura care s-a făcut adinară între proiectul meu și proiectul lui Artur. Eu cred că da, într-adevăr, se completează și se consolidează. Mulțumesc! Uh, Comisia, doriți să interveniți? Să faceți un rezumat sau să reacționați? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă gândeam la primul și al treilea proiect prezentate. Mi se pare că merg foarte bine mână în mână. Și noi am lansat o inițiativă, Junior Achievement, pentru uh, întărirea legăturilor dintre elevi, studenți și întreprinderi. Deci tinerii se inspiră din propriile idei pentru a înființa o întreprindere, dar într-adevăr o formare orizontală în domeniul antreprenoriatului încă nu se face. Și um, ce se face foarte puțin în această idee vizează mai degrabă um, persoane către sfârșitul adolescenței. Da, ideea ar fi să se extindă cât mai mult cu putință și nu doar în sectoare specializate și întreprinderi de învățământ speciale, ci să se extindă la sistemul de învățământ uh, obișnuit. Tinerii ar putea beneficia ulterior și de finanțare prin diferite instrumente europene. Ar fi căi antreprenoriale sprijinite prin Fondul Social European pe viitor iar ideea de antreprenoriat în rândul refugiaților este una foarte interesantă. La ora actuală există o serie de instrumente financiare și proiecte pilot Uh, implementate prin programul COSME, deci de sprijinirea IMM-urilor și uh, Europa Socială, care ajută pe refugiați să își uh, înființeze întreprinderi. Aceste instrumente, deci, vin să sprijine refugiații în crearea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale și într-o mai bună integrare în societate. Deci toate proiectele de care mi-a fost dat să aud mi-au plăcut foarte mult. Nu pot să-mi aleg unul preferat, sincer. Sunt niște idei strălucite. Și uh, ce mă bucură este că și Comisia are o serie de acțiuni exact în aceste direcții. Mulțumesc, aceasta a fost doar prima rundă. Intrăm acum în cea de-a doua rundă. Arthur, ne veți oferi câteva idei, poate de ce nu și niște critici, în privința lui Erasmus+. Plus. Poate, din câte am înțeles, v-ați dori să schimbați uh, câteva elemente. Da, bună, vă mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba despre ideea de a uh, profita de oportunitatea um, uh, cadrului financiar multianual. Ideea este de a dubla finanțarea pentru Erasmus Plus, care ar putea folosi la promovarea mobilității uh, învățământului, o mobilitate inclusivă, uh, prin accelerarea uh, sprijinirii pentru educa- învățământul uh, profesional și formarea profesională. S-au făcut multe eforturi prin uh, intermediul Cartei de Mobilitate și prin Erasmus Pro, însă, din păcate, educația, învățământul profesional rămâne destul de mic. Spre exemplu, doar 17% din oportunitățile Erasmus um, au de-a face cu învățământul profesional. Chiar și în Austria, țara mea, doar 8 deținători ai cartei uh, au astfel de uh, oportunități pentru cei din învățământul profesional și este cu atât mai dezamăgitor cu cât Europa are o tradiție de secole de-a rândul în domeniul uceniciei, ucenicii care plecau în altă țară pentru a-și desăvârși perioada de învățare. De ce nu se mai face același lucru și astăzi? Trebuie accelerate eforturile pentru sprijinirea mobilității pentru învățământul profesional și trebuie extinse resursele financiare ale Erasmus+. Trebuie asigurată recunoașterea reciprocă, um, o asigurare a calității și a transparenței prin sistemul de credite european um, pentru a asigura o ofertă pe măsura uh, cererii în acest domeniu al mobilității. Noile mijloace pentru Erasmus Plus ar trebui să ajute aceste cereri de proiect pentru sprijinirea uh, învățăceilor din acest domeniu, mai ales pentru persoanele din uh, dezavantajate pentru a spori rata de succes, uh, companiile ar trebui să fie integrate în ecosistemul Erasmus Plus prin sporirea numărului de semnatari al, ai cartei. Asta ar duce și la num creșterea numărului de cereri de proiect, iar consultarea deschisă către public a Erasmus Plus a scos în evidență faptul că barierele specifice au de-a face cu costurile de a uh, găzdui. Pentru promovarea cartei în rândul întreprinderilor, finanțarea ar trebui să subvenționeze deci ocuparea um, ucenicilor mobili. Tinerii sunt uh, pro-europeni în mod deschis și asta grație oportunităților pe care le-a oferit Uniunea Europeană pentru ca Europa să fie în beneficiul tuturor uh, și este. Iată o șansă în plus oferită. Vă mulțumesc! Thank you. Uh, mulțumesc! Doamna Labatiu are cuvântul. Vă mulțumesc. E ca și cum mi-ați fi uh, citit propriile mele notițe, pentru că eu uh, cu trei ani în urmă, împreună cu alți eurodeputați, am lansat un proiect uh, pilot pentru nou Erasmus Plus, pentru mobilitatea în domeniul învățământului și formării profesionale. Adevărul e că în Europa încă avem sisteme diferite în ceea ce privește învățământul și formarea profesională. Da, există o cartă comună, dar experiențele sunt foarte diferite. Iar mobilitatea la nivel intraeuropean ar fi absolut salutară. În țara mea, în Republica Cehă, Uh, noi avem legături foarte strânse cu Germania, um, comerciale, de investiții și așa mai departe. Însă sistemul dual din Germania nu s-ar putea aplica sistemului educațional din Cehia. Și la fel ar sta lucrurile și cu Austria. Deci sistemele sunt într-adevăr diferite. Ar trebui să avem o cartă comună. Aș avea trei puncte, cred, um, care ar constitui obstacole în um, dezvoltarea din ce în ce mai multe uh, VET, recunoașterea reciprocă înainte de toate. În al doilea rând, limbile. Învățarea limbilor în școlile profesionale nu este chiar așa la îndemână ca la nivel uh, universitar va trebui să ne ocupăm de acest lucru. Trebuie să subliniem importanța învățării limbilor străine. Și în al treilea rând, un obstacol de natură practică, de multe ori trecut cu vederea de studenți și elevi. Câteodată lipsesc, lipsește legătura administrativă, care să se, persoana care să se ocupe de aceste proiecte din punct de vedere administrativ. Când s-a lansat primul uh, apel pe Erasmus Plus învățământ profesional, eu am trimis o listă cu 740 de mm, școli profesionale din Cehia. Am, am vrut să le înștiințez că există acest apel de oferte. Și uh, aproape toate aceste școli au, mi-au cerut mie să mă ocup de instrumentarea cererilor pentru că ei nu au pe nimeni. Deci trebuie ca școlile să poată face cereri mai ușor pentru a participa la aceste proiecte internaționale. Artur e o idee minunată și cred că ar trebui să conlucrăm pe viitor. Mulțumesc, domnul Decen. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș vrea să vă transmit uh, salutările colegei mele, uh, Agnes Iongherius, care uh, din nou participă la reuniune a raportorilor din umbră pentru bugetul Erasmus Plus, reuniune în timpul care a solicitat triplarea bugetului pentru Erasmus Plus. Mi se pare esențial ca, mai ales în domeniul formării profesionale, să investim mai mult și să le dăm și celor care fac o formare profesională, vocațională, să călătorească dincolo de frontieră. Ați um, vorbit despre um, sistemul de ucenicie care a existat um, în Germania, dar și în spațiul francofon Um, este ceva pozitiv dacă reușim să, să includem asta în formarea profesională, um, dacă le spunem de la bun început că o parte din formările profesionale pot fi acumulate și în țările vecine. Cred că asta ar fi în avantajul tuturor. Mi-ar plăcea de asemenea să uh, analizați situația în care, uh, măsura în care uh, întreprinderile și sindicatele, respectiv partenerii sociali, pot și trebuie să fie uh, implicați pentru a le da tinerilor posibilitatea de a participa uh, la programe, poate chiar finanțate, astfel încât uh, să învețe și o altă limbă, cred că, în general, în Europa trebuie să ne gândim cum putem să creăm o apropiere a formărilor uh, în așa fel încât uh, să creăm o evoluție, o senzație pozitivă în rândul uh, tinerilor față de ideea de a pleca și în altă țară. Um, am văzut un proiect uh, foarte uh, bun în Bruxelles, un schimb între Italia, uh, Spania, Spania, Germania. Uh, cred că cât mai mulți uh, tineri trebuie să aibă posibilitatea să meargă cel puțin pentru câteva luni într-o altă țară. Nu pot decât să sprijin asta. Iar formarea uh, vocațională, profesională trebuie să fie pusă pe picior de egalitate cu toate celelalte tipuri de formări. Would you like to comment? No, Vreți să răspundeți? Vă mulțumesc. E un prilej nemaipomenit de bun acesta al discuțiilor dintre noi. Da, și eu sunt în uh, curs de studiu, mă ocup de aceste uh, subiecte în cadrul studiilor mele universitare, în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a diplomelor, spre exemplu, spre exemplu, care este unul dintre cele mai importante elemente ale mobilității în ceea ce privește învățământul profesional. Dar eu v-am prezentat mai devreme niște cifre brute din care reiese foarte clar uh, care este problema grupelor dezavantajate în a accede la aceste programe de sprijin. Cei care fac parte din care au semnat carta au o rată de succes de 97-98% în uh, cererile de proiect. Deci s-ar lăsa de înțeles că e vorba înainte de toate de o problemă de finanțare. Dar e clar că lipsesc și informații pentru cei care nu, nu fac parte din așa numitul ecosistem eco Erasmus+ de ce contează acest lucru? Clar, în primul rând, din cauza mm, îmbunătățirii, da, acele soft skills, mm, învățarea de limbi, dar e vorba și de valori funcționale, aș spune așa. Să nu uităm de abandonul școlar. Cam unul din 10 uh, persoane, una din 10 persoane la nivel european nu intră în învățământul uh, superior și cam jumătate din tinerii între 16 și 19 ani sunt uh, înscriși la cursuri de formare profesională. Deci proiectul INVET are și o o parte în care încearcă să explice de ce există abandon școlar și din cadrul formării profesionale. Reiese din acest studiu că nu prea există perspective uh, personale și motivare pentru continuarea învățământului profesional. Deci perspectiva de a pleca peste granițe și de a te îmbogăți din uh, experiența internațională este una foarte bună. Vă mulțumesc. Madame eh, Moran Chatier. Madame la președinte. Doamna Moran Chartier, vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să intervin, însă Artur a spus ceva foarte important. Și anume Mm, foarte deseori sistemul pe Erasmus Plus este rezervat persoanelor aflate în formare. Ori eu pe teren stimulez mobilitatea geografică pentru tinerii care au ieșit fără niciun fel de calificare din sistemul de formare. Pentru că ce e mai presus de toate ca importanță în cadrul mobilității geografice este mândria acestei uh, reconstruiri a propriei persoane. Aceasta este practic temelia pe care apoi se poate construi uh, continuarea formării. Asta este primul avantaj al programelor de mobilitate în Europa. Fie că e vorba despre unul sau celălalt dintre cele două programe, dar e vorba de tineri fără calificări profesionale, care au pierdut orice fel de încredere, care au pierd, nici nu mai știu cine sunt de fapt pe lumea asta și a le pune la dispoziție un program de mobilitate indiferent de sector. Și chiar dacă nu vorbesc limba din țara respectivă, tot vor avea de câștigat. Eu am trimis uh, tineri din centrul Franței în Grecia, Spania, Lituania, fără să știe două boabe din limba țării respective și trebuie să vă spun că s-au întors mândri de ei înșiși și cu chef de uh, învățat, cu idei de proiecte. Ei bine, tocmai această construcție este foarte importantă. Trebuie să știm să ne bazăm pe acest element. Și apoi, ați spus că nu sunt destui candidați. Da, asta e cert. Dar la fel de sigur este că atât în rândul uh, tinerilor cât și în, celor, în rândul celor mai vârstnici, mobilitatea uh, înspăimântă oarecum. Cred că trebuie promovat faptul că toți tinerii care au intrat în programe Erasmus, în programe de mobilitate profesională, mobilitate geografică, vă rog să mă scuzați, sau au intrat mult mai rapid în câmpul muncii. Deci, practic, ă, se accelerează integrarea profesională foarte mult grație acestor programe de mobilitate. Iar acești tineri rezistă mult mai bine și în fața fenomenului șomajului. Mobilitate geografică înseamnă și mobilitate profesională. Aceste argumente foarte pozitive, dacă îmi permiteți să spun așa, ar trebui să fie folosite pentru a face în așa fel încât din ce în ce mai mulți tineri să fie tentați de aceste programe de mobilitate. Erasmus, ca și Erasmus Plus, uh, sunt printre cele mai cunoscute programe europene din Europa. Cu toți au auzit măcar o dată pomenindu-se această sintagmă, acest nume. Da, puteți uh, spori și finanțarea, într-adevăr, din punctul meu de vedere, linia bugetară pentru Erasmus și Erasmus Plus ar trebui să fie mult mai mare decât este acum, grație beneficiilor durabile la adresa forței de muncă sunt indubitabile. Da, ar trebui să existe din ce în ce mai mulți candidați și aderenți la aceste programe. Vă mulțumesc! I-aș da cuvântul uh, lui Guillomet Dejean. Vă mulțumesc. Cea de-a doua mea idee este crearea unui program de antreprenoriat uh, la nivel european pentru refugiați. Acest program ar veni uh, ar oferi orientări pentru refugiați în ceea ce privește crearea de afaceri în țările europene în ceea ce privește obținerea de finanțare europeană și sprijin juridic pentru proiectele lor, consiliere juridică. Astfel s-ar include mai bine, s-ar integra mai bine refugiații în societate, oferindu-le locuri de muncă, dar mai mult de atât și mai mult ar uh, dinamiza piața antreprenorială europeană inegalitățile în, în ceea ce privește oportunitățile economice sunt foarte clare, mai ales în ceea ce privește pe refugiați. Deci, e vorba de populații care poartă anumite stigmate pe piața muncii. Există o lacună uriașă în domeniul antreprenorial în Europa. E vorba de persoane dezavantajate care au un acces redus la mediul de afaceri la finanțare, la um, consiliere administrativă și judiciară. Nu, ei nu cunosc procedurile administrative și așa că refugiații sunt mai uh, e mai posibil ca aceștia să facă greșeli care îi vor costa foarte scump ulterior. Trebuie îmbunătățită chestiunea accesibilității, dar mai mult de atât. Incubatorul pentru cei care au uh, făcut apel la incubatorul pentru afaceri au o, o rată de succes mult mai mare decât cei care nu au făcut apel la acest instrument. UNHCR a lansat un program de incubator în 2011 și Uh, e clar că chiar și în uh, comunitățile foarte defavorizate rezultatele au fost foarte, foarte bune. În Europa s-au uh, oferit fel și fel de ocazii pentru dezvoltarea competențelor rândul refugiaților. Mai mult, uh, afacerile conduse de refugiați sunt un vehicul pentru crearea unui, uh, unor oportunități de angajare mai echitabile și mai inclusive pentru toți aceștia. Eu am putut vedea cu ochii mei o poveste de succes uh, când alături de cofondatoarea Chatterbox, Morsal Hedayat, am înființat de Chatterbox 2, Chatterbox acum 2 ani și în primele luni această Chatterbox a fost finanțată de investitori cu intenția de a sprijini refugiații și refugiatele. Uh, Ori acest uh, elan a permis Chatterbox să își facă propriile probe, să câștige încredere și să își demonstreze capacitatea de uh, a aduce la oaltă comunități prin intermediul afacerilor. Astăzi, Chatterbox este finanțat de investitori din Silicon Valley. Un program incubator ar oferi uh, refugiaților acces la mediul de afaceri și ar face să poată, să-și poată crea, accelera um, um, întreprinderile Uh, ar putea oferi mentorat, expertiză, conectare și câteodată chiar și capital. În concluzie, v-am prezentat această idee astăzi pentru că cred realmente că afacerile conduse de refugiați pot fi în interesul comun al atât al refugiaților cât și al comunităților gazdă. Vă mulțumesc! Mr. Detchen? Ähm, Domnul Decen, sunt foarte entuziasmat uh, de ideile doamnei Dejon. Cred că um, avem un enorm, avem de face cu un enorm potențial pe care nu-l vedem, dar pe care trebuie să-l folosim pentru Europa. Să îi încurajăm pe oameni să devină antreprenori, să, devin, să fie autonomi, independenți, să Um, um, devine independenți din punct de vedere financiar, astfel încât să nu aibă nevoie de ajutor um, prin competențele pe care le-au adus cu ei din, uh, din țara de origine. Bun, poate să îi uh, sprijinim cu niște capital de risc, uh, și așa mai departe și cu acest uh, chatterbox uh, mi s-a părut o idee foarte bună și această idee de, a, de învățarea limbii. Cred că sunt uh, multe competențe care merg dincolo de asta și cred că trebuie să vedem cum putem să sprijinim astfel de uh, proiecte, astfel încât ele să devină niște modele și pentru altele. Mi se pare minunat. Thank you. Do you want to answer, react on that? Vă rog, dacă vreți să reacționați, da, foarte pe scurt. Uh, cu mare plăcere mi-ar plăcea să vă prezint mai în detaliu aceste proiecte. Uh, le consider personale Uh, bineînțeles, uh, eu fac multă mm, documentare pe acest uh, subiect pentru că lucrez la asta. Nu sunt multe cifre și multe studii pentru că cifrele se schimbă, dar în Regatul Unit, de exemplu, 20% dintre refugiați au calificări mai înalte, deci studii superioare, însă o bună parte, însă majoritatea sunt șomeri, unii dintre ei au avut afaceri Uh, deci uh, pierdem foarte multe oportunități. Doamna Moran Șartie, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să mă... Să încep... Uh, am să mă bazez pe reacția colegului meu de mai devreme. Și mie îmi plac foarte mult ideile pe care le propuneți. Um, pentru mine important este operațion... faptul ca aceste idei să fie operaționale. Deci următoarea etapă. Ce mă preocupă este chestiunea, dimensiunea teritorială. De multe ori, centrele de refugiați, cum spuneam, sunt în orașe mijlocii, mici sau mijlocii. Nu sunt neapărat în marile orașe cum împăcăm crearea unor uh, incubatoare de startup-uri cu această dispersie, distribuție teritorială a refugiaților. În țara mea, în Franța, centrele pentru refugiați sunt distribuite în teritoriu. Incubatoarele sunt uh, mai degrabă în marile orașe, mm, sau orașele universitare, unde există o rețea întreagă și de întreprinderi. V-ați gândit la mm, eventuale sisteme de formare la distanță? Cum se poate rezolva această problemă a faptului că, pe de o parte, centrele pentru refugiați sunt foarte dispersate, iar uh, incubatoarele sunt mai ales în marile centre urbane sau universitare. sau uh, politica pe care o propuneți dumneavoastră ar fi uh, limitată la marile orașe. Bănuiesc că nu acesta este obiectivul pentru că uh, doriți să vizați pe toată lumea vă puteți gândi la o strategie de a evita aceste probleme geografice? Cred că aceste constrângeri pot fi transformate în avantaje, pot fi folosite întreprinderi locale, actori locali pentru a participa la un program la scară mai mică, pentru a conecta comunități, de exemplu, refugiații cu întreprinderile locale acestea să fie mentori, um, investitor, poate că um, e mult spus, poate e o situație ideală. Capitalul poate veni și din granturi UE, din marile orașe, dar uh, cred că de fapt este o oportunitate de a crea conexiuni la nivel local. și de a consolida țesutul social în întreaga țară. Mulțumesc. Am să-i dau cuvântul lui Christian Andersen Mölby. Mulțumesc. A doua idee pe care o aveam este să ajutăm instituțiile educaționale să ofere oportunități de ucenicie intense și adecvate în colaborare cu comunitățile locale pentru a oferi ocupare, orientare în ceea ce privește uh, căutarea unui loc de muncă tinerilor Aș propune ca uh, granturile UE să acopere cheltuielile instituțiilor educaționale când uh, creează aceste uh, ucenicii. Este o decizie îndrăzneață din partea unui angajator să angajeze pe cineva tânăr fără experiență și ca să o spunem eufemistic, nu toți sunt atât de îndrăzneți. De ce să angajezi o persoană tânără fără experiență în loc de cineva cu experiență? Creând uh, oportunități mai bune de ucenicii, tinerii ar, fi, ar avea mai multă experiență și ar fi mai atrăgători, să spun așa, pentru angajatori în, uh, într-un uh, interviu pentru un loc de muncă, angajatorul ar putea să vadă că această, acest tânăr sau această tânără este o persoană um, dedicată și cu oarecare um, experiență. Această ucenicie mi s-ar ar trebui să fie scurtă și intensă, astfel încât să se potrivească um, cu educația formală. Este important ca prima ucenicie să se bazeze pe uh, ideea de ce vrei să faci, nu ce ai vrea să devii. Aceste perioade scurte ar putea să uh, varieze între o săptămână, două și ar avea loc o dată pe an. Instituțiile educaționale ar, uh, nu, ar crea sau ar ar atribui aceste ucenicii în modul adecvat pentru fiecare student astfel încât uh, unii ar uh, lucra toată ziua, alții ar petrece câteva ore de lucru și ar continua cu școala apoi. Din perspectiva întreprinderilor care ar uh, face astfel de uh, colaborări, aceste ucenicii ar fi neplătite, ceea ce ar face uh, ar, asta atrăgător pentru întreprinderi. Eu am prieteni în Suedia și Germania care au de, s-au decis ce vor să facă în, în viața profesională bazându-se pe experiențe din uh, perioade de ucenicie. Deci s-ar scădea uh, șomajul în rândul tinerilor, dar ar fi o cale foarte bună pentru uh, elevi și studenți să-și dea seama care le sunt uh, pasiunile sau poate care domenii profesionale nu li se potrivesc. Și asta se poate obține prin acordarea de subvenții instituțiilor educaționale care vor să facă un astfel de program. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau cuvântul comisiei, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Am menționat că uh, chiar și titlurile proiectelor pe care le-am citit mi se pare interesante, iar acesta confirmă faptul că avem nevoie de multe parteneriate. Din toate ideile pe care le-ați prezentat astăzi, rețin că avem nevoie de parteneriate, parteneriate între instituțiile educaționale, întreprinderi și uh, legiuitori. În ideea de uh, ucenicie, stagia, stagiatură și extinderea uh, acestui sistem, uh, E bine, asta face parte din inițiativa uh, pentru ocupare în rândul tinerilor, iar uh, aceste stagii uh, se folosesc pentru ca tinerii să poată să-și dea seama ce vor să facă în viitor, dar oferim și sprijin financiar celor care primesc stagiar ucenici, celor care fac aceste stagii pentru a învăța ce înseamnă să muncești pentru că um, durează ceva până să uh, te obișnuiești cu viața profesională. Deci este o cale foarte importantă, un pas foarte important înspre ocuparea pe termen lung. În 2013 am creat Alianța Europeană pentru Ucenicii și în 26 uh, de state membre avem câteva mii de companii care au uh, și-au asumat angajamentul de a crea 900.000 de locuri de astfel de stagii. Acum 10 zile la Viena a avut loc săptămân- a treia săptămână de uh, educație vocațională. Un, uh, an- din nou a existat un angajament din partea întreprinderilor de a uh, prelua uh, ucenici și stagiari pentru a-i ghida pe tineri uh, către lumea profesională. Deci, uh, Salut uh, ideea uh, numărului crescut de ucenicii. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția asupra unui proiect pilot sub uh, Erasmus Plus, Erasmus Pro, lansat ca un proiect pilot de către Parlamentul European, dar acum va deveni un uh, proiect uh, în adevăratul sens al cuvântului. Se vor uh, e vorba de persoane care uh, au, sunt într-un program de uh, educație vocațională sau tocmai au terminat uh, și care pot participa la un schimb. Pur și simplu, asta le extinde orizonturile, dar îi poate și inspira să aibă o abordare antreprenorială. Și cred că acesta, aceasta va fi una dintre modificările principale în uh, programul Erasmus pentru viitor. De asemenea, Fondul Social European și acum și o va face și în viitor uh, fonduri suplimentare pentru persoane din medii dezavantajate, pentru că Erasmus nu uh, furnizează suficiente mijloace pentru a supraviețui în timpul unui semestru de studiu. Deci, chiar și în perioada actuală, programele naționale oferă burse pentru uh, cei care participă la schimburi Erasmus pentru a le ajuta familiile. Asta ar urma să fie consolidat în următoarea perioadă de programare. Fondul Social European va continua să uh, sprijine programele vocaționale, uh, formarea și reformarea profesională. Vă mulțumesc! Uh, thank you, uh, Mulțumesc! doamna Moran Chartier și apoi doamna McIntyre. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia uh, ne-a făcut o prezentare excelentă a tuturor programelor existente, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Mă bucură uh, Mă bucur să fi ascultat și ideea noastră de proiect privind dezvoltarea stagia, stagiilor și ucenicilor. Însă mi se pare că există un punct la care mai trebuie lucrat, și anume un program de dezvoltare de cunoaștere a meseriilor existente de astăzi. De multe ori ce, afli, ce ți se recomandă sau ce afli într-o orientare profesională este o reprezentare a unor meserii depășită, meserii cum au existat poate cu o generație în urmă. Însă ce trebuie să le putem arăta tinerilor este cum arată această meserie în ziua de astăzi. Deci este multă muncă de orienta, um, multă muncă de conștientizare pentru ca um, tinerii să înțeleagă mai bine în ce constau diferitele meserii astăzi. Meseriile s-au schimbat, continuă să se schimbe și trebuie să putem să le prezentăm uh, situația actuală. Cred că există um, um, o serie întreagă de um, meserii sau de elemente pe care trebuie să le promovăm uh, pentru a explica în mod adecvat uh, meseriile. Mulțumesc! Uh, thank you and madam... Mulțumesc, doamna McIntyre. Da, mulțumesc foarte mult pentru această idee. Eu cred că este foarte important să construim niște legături mai puternice între întreprinderi pe de o parte și școli și uh, licee pe de altă parte. Un uh, program cu ucenicie pe termen scurt uh, în care să câștigi deja oarecare experiență, deocamdată lipsește. Acum, cine să organizeze? Nu știu, poate dumneavoastră aveți idei în acest sens. Uh, eu mă gândesc că ar trebui să utilizăm entități cum ar fi uh, uh, Camera de Comerț, în așa fel încât să preia oarecum ideea și să ofere acea experiență de muncă și să încurajeze întreprinderile să ofere aceste oportunități de a câștiga experiență. De multe ori întrebările spun, pe păi, stai că nu e practic pentru că, nu știu, avem uh, proceduri prea, uh, prea periculoase, dar dacă își doresc cu adevărat, e clar că oportunitățile pot fi găsite. Și ca să uh, susțin cele spuse de colega Mohan Chartier, uh, E adevărat că lumea aceasta profesională se schimbă. Tinerii de multe ori au idei în acest sens. Și apoi, uh, de multe ori, nu există uh, o legătură concretă între subiectele studiate la școală și o carieră profesională. E foarte greu ca și tânăr în ziua de azi să știi exact ce anume ar trebui să studiezi tu la școală în așa fel încât să ajungi la respectiva carieră pe care ți-o dorești. Și eu cred că această legătură, această conectare ar trebui să fie mai simplă, în așa fel încât tânărul să poată să găsească mai repede toate aceste informații. Și mă gândesc că e o idee foarte bună. Acum, partea practică. Uh, merită să ne aplecăm asupra lor, pentru că deocamdată partea practică ne împiedică să punem acest lucru în, uh, să-l transpunem în fapt. Mulțumesc! Thank you all, uh, sitting up here Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și celor de la prezidiu și celor care se află în continuare în sală. Vreau doar să vă informez că aceste discuții, precum și prezentările dumneavoastră, au fost transmise pe internet, pe site-ul web al Parlamentului European și au participat, de fapt, mai mulți oameni decât cei prezenți în sală, au uh, putut asculta mai mulți oameni prezentările noastre și dezbaterile noastre împreună cu deputații. Și să sperăm că această tradiție Uh, se va perpetua și va continua, așa cum se întâmplă de obicei cu tradițiile. Vreau să vă mulțumesc, deci, pentru prezența dumneavoastră, pentru răspunsurile oferite la întrebări și pentru faptul că ne-ați prezentat experiența dumneavoastră personală și impresiile dumneavoastră despre felul în care ar trebui să arate viitorul sau despre ce fel de viitor vă doriți. Și a fost, într-adevăr, foarte interesant. Așa că vreau să vă mulțumesc din suflet pentru timpul petrecut alături de noi și pentru faptul că ați răspuns cât mai în detaliu cu putință referitor la visele și la activitățile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Then we will proceed with the next item. Și vom continua, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba despre o prezentare a unui studiu din partea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și raportul este intitulat Combaterea sărăciei în rândul copiilor o chestiune a drepturilor fundamentale. Și mă bucur să am posibilitatea să îl salut pe domnul Grigorio Surcas, care lucrează pe acest subiect la Agenția uh, Europeană pentru Drepturi Fundamentale și iată că ne veți prezenta, deci, acest raport și bănuiesc că veți începe cu titlul și apoi ne veți oferi toate informațiile aferente. Vă rog, aveți cuvântul, dacă sunteți gata. Da, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru invitația adresată de a veni în fața comisiei dumneavoastră și pentru șansa oferită de a prezenta acest raport în lupta împotriva sărăciei în rândul copiilor și anume că e vorba de o chestiune a drepturilor fundamentale, acesta fiind titlul. Și evident aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră față de munca depusă de Agenția pentru Drepturi Fundamentale. În prezentarea mea am să încerc să mă refer la obiectivele acestui raport, mesajele cheie și am să încerc să vin cu o prezentare cuprinzătoare a conținutului său, care se bazează pe fapte, pe un cadru juridic pentru acțiuni, pentru a lupta împotriva sărăciei în rândul copiilor și politicile care sunt disponibile la nivel european în acest sens. Și Bazându-ne pe uh, analiza noastră prealabilă, aș dori să subliniez câteva din uh, concluziile noastre. Iată, acesta este raportul. În principiu îl puteți găsi de asemenea și uh, pe internet, pe site-ul nostru. Raportul a fost publicat pe 17 octombrie. Și reprezintă de asemenea un moment important și aproape un an de zile după proclamarea pilonului drepturilor sociale în Uniunea Europeană. Aici vedeți, aș spune schematic prezentarea câteva mesaje cheie, câteva uh, elemente ce trebuie cunoscute, cadrul juridic, politici și avize. Și am să încerc să vă fac această prezentare cât mai pe scurt cu putință, pentru că deja e târziu și bănuiesc că sunteți cu toți obosiți. Care este scopul acestui raport? Mai întâi, uh, Vrem să atragem atenția asupra faptului că sărăcia în rândul copiilor este o realitate pentru un număr mare de copii în Uniunea Europeană. Și deci un subiect pertinent în Europa și evident această sărăcie în rândul copiilor există și în Europa. Sărăcie în general și sărăcie în rândul copiilor. Și vrem să contribuim la o discuție pentru o Europa mai socială, din perspectiva drepturilor copiilor. Evident și în fond punctul de plecare este că nu poți să ai o Europa socială dacă nu faci ceva în mod eficient pentru a lupta împotriva sărăciei și mai ales a sărăciei în rândul copiilor. O Europa socială nu poate exista cu aproape 25 de milioane de copii sub pragul sărăciei. Și unul din mesajele noastre cheie este că vrem să subliniem că lupta aceasta împotriva sărăciei în rândul copiilor nu e vorba doar de o alegere la nivel de politici, de priorități, ci e de asemenea și o chestiune de drepturi fundamentale, adică ceva obligatoriu din punct de vedere juridic. Există anumite obligații atât pentru statele membre cât și pentru Uniunea Europeană și cât și pentru instituțiile europene, pentru că, evident, mulți copii uh, uh, se află în familii care au dificultăți pentru a plăti niște bunuri, niște servicii de rând, cum ar fi, nu știu, calculatoare, mașini, vacanță, uh, ceea ce e deja îngrijorător ca atare. Dar mai mult decât atât, mare parte din acești copii nici măcar nu au condiții decente, electricitate, condiții sanitare, nu au, pot beneficia de uh, o alimentație corectă. Și atunci, evident, asta reprezintă o încălcare a drepturilor uh, omului. Deci e o încălcare chiar flagrantă. Ce am constatat? Care sunt constatările? Ei bine, avem aproape 25 de milioane de copii în Uniunea Europeană, adică un sfert din copiii europeni care se află pe, în pragul sărăciei sau excluziunii și aproape 2 milioane dintre ei se confruntă cu cele trei trăsături ale sărăciei în uh, familiile lor, adică sub pragul minim de venit, așa cum este el definit de către Eurostat. Mai mult decât atât, din punct de vedere material, duc lipsuri și, în același timp, se află în gospodării în care nu există acces real la piața muncii. E adevărat că trendul în ultimii ani demonstrează o un fel de scădere a numărului de copii care trăiesc în condiții de sărăcie uh, um, și asta din momentul uh, vârfului crizei în 2012. În 2012, indicatorul principal în acest sens ajungea până la 28,1%. Ori cifrele recente publicate în septembrie, dacă nu mă șel de către Eurostat, demonstrează uh, o scădere de aproape 4%, dar în continuare, totuși, uh, cifrele sunt uh, foarte ridicate și numărul de copii care trăiesc în condiții de sărăcie este mai mare decât uh, ar trebui. Deci e clar că această categorie uh, este poate cea mai afectată de sărăcie. Și un alt aspect. Cifrele medii nu arată disparitățile care există între diferitele state membre. Spre exemplu, în Bulgaria, în România, peste 40% din copii se află într-o situație de risc de sărăcie. În Grecia, Ungaria, Italia, Lituania și Spania această cifră este peste 30% și anumite grupuri de copii, cum ar fi, spre exemplu, copiii comunității Roma sau cei care sunt migranți, care au o anumită apartenență etnică, trăiesc în condiții mai proaste. Ar mai fi și alți factori care intervin uh, felul în care sunt organizate gospodăriile sau dacă e vorba de o familie monoparentală, e clar că acestea se confruntă cu provocări mai mari și de asemenea și nivelul de educație al părinților. Cu cât nivelul este mai scăzut, cu atât este mai mare riscul de sărăcie în rândul copiilor. Și iată că aici puteți vedea o hartă. O hartă care vă permite să vizualizați aceste constatări. Și asta puteți vedea. Puteți vedea anume în ce țări există acest risc, care sunt țările care se confruntă cu riscul cel mai ridicat, cu ratele cele mai ridicate și care sunt țările care se descurcă mai bine, ca să zic așa. Ori, acest tabel vă arată comparația pe care o putem face între copii în general, în societate, și copii din comunitatea romă. E vorba de date pe care le-am colectat printr-un sondaj uh, Uh, desfășurat în 2015-2016 um, și am încercat să vedem exact care este experiența concretă a acestor uh, comunități rome și a familiilor uh, aferente și ce putem constata? Putem constata că în multe țări cifrele sunt extrem declare aproape 90% din familiile rome, plecând de la cei care au răspuns la sondaj, se confruntă cu condiții de sărăcie. Acestea sunt constatările. Acum, care este cadrul juridic? Cadrul juridic pentru că să lupți împotriva sărăciei în rândul copiilor este o obligație de natură juridică, nu doar o prioritate la nivel doar politic. Și articolul 24 al Cartei Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale garantează copiilor dreptul de a fi protejați și de a fi um, îngrijiți. Carta amintește de asemenea faptul că aceasta are valoare egală cu cea a tratatelor europene, deci este ceva obligatoriu pentru instituțiile europene în momentul în care își exercită competențele lor în aplicarea legii și indiferent că e vorba de regulamente sau directive. Dacă ar fi să ne uităm la un context mai global, la nivel internațional, toate statele membre ale Uniunii Europene și mă gândesc că e poate singura convenție a Uniunii Europene care să fie astfel ratificată de absolut toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci e vorba de Convenția pentru drepturile copiilor. Există o listă cuprinzătoare de drepturi conferite copiilor, mai ales e vorba de drepturi care sunt extrem de importante în perspectiva luptei împotriva sărăciei. Spre exemplu, în articolul 27 al Convenției se stabilește dreptul pentru fiecare copil de a beneficia de condiții de viață adecvate. Statele membre ale Uniunii Europene au de asemenea anumite obligații în ceea ce privește drepturile sociale și economice care decurg din Carta Europeană a Drepturilor Sociale a Consiliului Europei și evident nu toate statele membre au exact aceleași obligații pentru, din, care decurg din aceste prevederi ale Cartei Sociale pentru că nu toate statele membre au și ratificat sau au și adoptat versiunea revizuită a Cartei Sociale a Consiliului Europei. Dar, totuși, carta este totuși o, nu numai o sursă de inspirație pentru munca pe care o desfășurăm, ci, de altfel, multe din prevederile sale care sunt obligatorii pentru anumite state membre vin cu anumite prevederi, cum ar fi, spre exemplu, articolul 17, și anume dreptul de la protecție pentru copii și pentru familiile lor. Un alt aspect, tot legat de cadrul uh, juridic. E adevărat că, în principiu, mai întâi competența se află la nivel de state membre. Deci munca pe care instituțiile la nivel național, autoritățile la nivel național, munca realizată de acestea este una crucială, este una importantă. Dar, totuși, Uniunea Europeană are competențe importante pentru a suplimenta eforturile desfășurate de statele membre. Eh, deci toate aceste instrumente la nivel european există. E vorba despre concluzii, am vorbit și despre cadrul juridic și modalitatea de a răspunde în calitate de Uniune Europeană la acest fenomen. Recomandarea din 2013, investiția în copii. O recomandare a Comisiei Europene, e vorba de un instrument european de soft law E drept, însă e un instrument foarte important pentru că stabilește cadrul de politică în ceea ce privește răspunsul la sărăcia în rândul copiilor. E vorba despre o recomandare întemeiată pe trei piloni. Să asigurăm că părinții au un acces adecvat la resurse prin participarea la piața muncii, deci ocupare, și prin uh, asigurările sociale. În al doilea rând, accesul părinților și copiilor la servicii abordabile de calitate, inclusiv uh, uh, educație, îngrijiri de sănătate, educație și, în al treilea rând, promovarea dreptului copiilor de a participa la procesul decizional prin procese consultative. În această dimineață a avut loc un eveniment aici la Parlamentul European pentru că astăzi este ziua dedicată drepturilor copiilor și a avut loc deci un eveniment dedicat drepturilor copilului și participarea copilor la procesul decizional a tot fost pomenită în lung și în lat. Rezultatele unui studiu făcut de Eurochild sunt foarte promițătoare în acest sens. Acest raport nu analizează doar uh, cadrul de politici și legislativ, dar vizează și uh, instrumente legislative pe care le avem la dispoziție. Întâi de toate, semestrul european. Cel puțin până acum, se acordă mult prea puțină atenție drepturilor copiilor și sărăcii în rândul copiilor. Apoi, recomandările specifice de țară. Acestea fac de regulă trimitere la serviciile de îngrijire a copilului, de educație și educație inclusivă. Foarte important. Însă, trimiteri la sărăcia copiilor, în rândul copiilor, din păcate lipsesc. Spre exemplu, în 2018, doar o singură astfel de recomandare specifică de uh, țară viza în special sărăcia în rândul copiilor. Apoi, un instrument important pe care îl avem la dispoziție este finanțarea europeană. În raportul nostru am încercat să explorăm mai mult propunerile formulate de comisie în ceea ce privește noul cadru financiar multianual. Noi am identificat o serie de elemente foarte încurajatoare. Spre exemplu că prin printre politice, obiectivele politice explicite apare și o Europa mai socială, care să pună în aplicare pilonul social al drepturilor, pilonul european al drepturilor sociale. Apoi, obiectivele specifice ale FSE Plus, um, care fac trimitere la copii drept uh, potențial beneficiari ai acțiunilor. Um, și apoi uh, noua, um, proiectul de nou RDC, regulamentul privind dispozițiile comune, care sugerează să se includă sărăcia în rândul copiilor în noul sistem de condiționalități propuse pentru accesarea fondurilor europene. De asemenea, vorbim și despre potențialul um, pilonului european al drepturilor sociale, Echilibrul dintre viața privată și cea profesională ar trebui încurajat pentru că așa uh, femeile ar fi încurajate să intre pe piața muncii, să intre în câmpul muncii și deci să-și aducă contribuția la așa zisa luptă împotriva sărăciei. Și uh, tabela de marcaj socială reprezintă una dintre măsurile care pot contabiliza progresul în ceea ce privește punerea în aplicare a pilonului. Și apoi uh, schema privind garanția pentru copii propusă de Parlamentul European în ideea de a face în așa fel încât fiecare copil sărac să poată avea acces la îngrijiri de sănătate gratuite, educație gratuită, la locuințe decente și o nutriție adecvată. Știm că a fost făcut un uh, studiu de fezabilitate pentru a vedea cum s-ar putea pune în aplicare această garanție pentru copii. În fine, în raportul nostru se regăsesc o serie de avize, de păreri concrete în privința acțiunilor ce ar trebui întreprinse. E vorba de cinci, să spunem, domenii diferite. Întâi, în ceea ce privește consolidarea cadrului juridic. Aici un element important este cel care vizează o mai bună aliniere între um, standardele juridice din Convenția privind drepturile copiilor, precum și Carta Socială Europeană, atunci când se pun în aplicare politicile europene pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor, dar apoi și tot ceea ce presupune aderarea la Carta, Europeană, Carta Socială Europeană. Cel de-al doilea domeniu vizează concentrarea pe cei mai vulnerabili. Pentru că cei mai vulnerabili riscă să le fie încălcate în mod cel mai grosolan drepturile. Ideea e de a crea schema de garanție pentru copii, pentru copiii aflați în situații de vulnerabilitate și să se acorde prioritate protecției copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, atât la nivel european cât și la nivelul statelor membre, atât în ceea ce îi privește pe copiii romi, cât și cei din rândul refugiaților, copiii cu handicap, copiii din familii monoparentale sau cu mulți copii cum poate fi folosit uh, mecanism, cum pot fi folosite mecanismele de politică europene pentru a proteja copiii de sărăcie. Având în vedere recomandările din 2013 și mai ales în ceea ce privește semestrul european, se poate face acest lucru, iar recomandările specifice de țară ar putea să fie, ar trebui să fie mai mult orientate către problematicile legate de copii. Un alt domeniu este cel al întreprinderii de acțiuni pentru punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale. Am vorbit despre directiva privind echilibrarea vieții uh, private cu cea profesională dar ar trebui să se mai uh, dezvolte și o tabelă de marcaj socială care să reflecte situația copiilor, deci să se folosească datele mai bine, datele care provin de la Eurostat. Această tabelă de marcaj în privința copiilor ar agrega practic uh, datele care provin de la Eurostat, astfel încât să reflecte mai bine situația. În fine, ultimul domeniu, o finanțare eficientă a luptei împotriva sărăciei în rândul copiilor. Fără bani, niciun fel de plan sau de program nu s-ar putea pune în aplicare și nu ar putea duce la rezultate pozitive. Așadar, am vrea să ne asigurăm că acei copii care trăiesc în risc de sărăcie sau de excluziune socială reprezintă o prioritate și asta nu doar în noul CFM, dar și în FEDER. Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Deocamdată lucrurile nu stau așa. Apoi trebuie să ne asigurăm că acele condiții care permit uh, accesarea la finanțare să uh, aibă în calcul și uh, elemente care țin seama de sărăcia în rândul copilor. Iată, m-a ajuns la finele prezentării, care sper că nu v-a obosit prea tare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și eu pentru această introducere foarte amănunțită și interesantă. Nu ne mai rămân decât 5 minute la dispoziție. Are cineva o întrebare? Doamna Lambert. Vă mulțumesc. Într-adevăr, utilă prezentare. Am citit de curând uh, declarația din partea raportorului special al ONU pe sărăcie extremă și drepturile omului ca urmare a vizitei sale în Regatul Unit. vă invit să o citiți și dumneavoastră. Dumnealui a spus că există probleme cu măsurarea gradului de sărăcie, pentru că în Regatul Unit se folosesc uh, măsurători diferite și mă întreb dacă aveți vreo observație specifică care să reiasă din uh, studiile dumneavoastră în ceea ce privește modul de măsurare, de calculare al gradului de sărăcie. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Vreau să spun ceva. Luăm în calcul datele de la Eurostat noi. Deci, datele acestea vizează gradul de sărăcie, 60% din valoarea medie a venitului național, valoarea mediană a venitului național, și cei considerați drept săraci sunt cei care se regăsesc sub această linie, dar nu, luăm, nu se ia în calcul doar venitul, pentru că excluziunea socială și sărăcia au de-a face și cu accesul la bunuri și servicii. Deci Eurostat folosește indexul de deprivare materială, sărăcie materială. E vorba de nouă elemente diferite luate în calcul. Spre exemplu, dacă um, um, familia poate plăti facturile, dacă poate plăti chiria, nota de plată la telefon, mașină, vacanțe. Deci o serie de nouă elemente. No, ni se pare că sărăcia gravă este atunci când nu-ți permiți să plătești pentru patru din cele nouă elemente. Și apoi mai există toată chestiunea legată de um, șomaj deci accesul părinților la piața muncii, au acces uh, părinții la contracte cu normă întreagă, cu fracțiune de normă, pe perioadă determinată, nedeterminată. Deci se ia în calcul excluziunea socială și sărăcia. Dar aș avea observație de făcut. Datele de la Eurostat și de la autoritățile, institutele de statistică naționale nu ref... reflectă uh, situația populațiilor uh, care provin din anumite grupuri etnice, cum ar fi romii. E foarte greu să socotești uh, gradul de sărăcie al unei categorii de populație despre care oricum știm foarte bine că se zbat în sărăcie. Și nu e vorba doar despre romi, e vorba și despre cei care provin din migrație, uh, persoane cu handicap, toate aceste elemente trebuie luate în calcul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, dar niște cifre foarte deprimante, foarte întristătoare. 25 de milioane de copii care trăiesc în sărăcie. Sper din tot sufletul să putem face mai mult decât am făcut până acum în acest sens. trebuie să le reamintim celor din Parlamentul European că e vorba de viața de zi cu zi a unor copii europeni. Lucru pe care cam adesea îl trecem cu vederea. Sper că și dumneavoastră vă, vei aduceți, vă veți aduce contribuția în acest sens de informare a Comisiei și Parlamentului European și a tuturor liderilor europeni care trebuie să fie conștienți de amploarea situației. Da, sunt date publice. Încă o dată vă mulțumesc și vă mulțumesc că ați stat până atât de târziu. Următoarea noastră întrunire va avea loc în 27 noiembrie, aici, la Bruxelles. Mulțumesc tuturor celor care au stat până la aceste ore înaintate.